liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi. Punctualitatea este politețea regilor și ne aflăm într-un regat și anume în regatul Belgiei. De aceea vă uh, urez bun venit la ședința Comisiei de Control Bugetar a Parlamentului European. Am făcut o schimbare a ordinii de zi. Vom amâna puțin uh, numi, discuția privind numirea candidaților la Curtea de, can, de Conturi și asta pentru că uh, a fost o anumită declarație a unui membru din Curtea de Conturi cu privire la votul Parlamentului European și disponibilitatea acestuia de a aproba membrii. Noi am dori să rugăm uh, instituțiile celelalte să facă cu mai multă precauție astfel de declarații despre Parlamentul European și vom exprima acest lucru într-o scrisoare către Consiliu. Deci, haideți să continuăm cu ordinea de zi. Și anume, urmează raportul domnului Söndergaard. Este vorba de raportul special privind utilizarea banilor din Fondul European de Solidaritate destinat reacției la cutremurul din uh, regiunea Abruții. Astăzi avem un schimb de opinii pe acest subiect și aș dori în primul rând să-i dau cuvântul domnului Søren Söndergaard, raportorul nostru. Søren, aveți cuvântul. Tak, øh, formand. det er jo en alvorlig øh, baggrund, der er for, for den øh, diskussion. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre o situație foarte gravă. Uh, este vorba de cutremurul din 6 uh, octombrie 2009, când 300 de persoane au uh, murit, foarte multe persoane au fost rănite și 60 de mii de persoane au rămas Uh, fără adăpost. Pentru a ajuta victimele acestei tragedii, Parlamentul European a hotărât în uh, noiembrie 2009 să acorde un ajutor de 493,7 milioane de euro uh, din Fondul de Solidaritate și, dacă nu mă înșel, este vorba de suma cea mai importantă din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, deci vă puteți da seama cât de gravă a fost situația. Din punctul meu de vedere, ce trebuie să abordăm în această dezbatere e de uh, o natură dublă. În primul rând, trebuie să vedem dacă fondurile astfel uh, acordate au fost cheltuite cu respectarea regulilor. Și, în al doilea rând, și e la fel de important, cred eu, trebuie să vedem dacă victimele acestui uh, cutremur din uh, regiunea Abruții au primit suficiente ajutoare din Uh, acești bani acordați. Uh, trebuie să ne punem întrebarea dacă a existat value for money din cheltuirea acestor fonduri europene. În ce privește prima întrebare, nu este prima dată când vorbim la Comisia de Control Bugetar despre astfel de subiecte. Am uh, discutat, de exemplu, după vizita Comisiei noastre la Avila în 2010, când am adresat Comisiei Europene o serie de întrebări uh, îngrijorătoare. Într-adevăr, pe atunci uh, de pe atunci chiar uh, aveam impresia că uh, în legătură cu acordarea acestui fond era ceva suspect și cu ocazia acestei victime, după efectuarea ei, am cerit comisiei să uh, Uh, realizeze un audit ad hoc, ad hoc cu privire la uh, fondul de solidaritate și uh, costurile pentru reconstrucția acestei regiuni și să examineze dacă contractele cu furnizorii erau în regulă. Iată care a fost întrebarea pe care am adresat-o Comisiei după deplasarea noastră la Avila în 2010. Deci încercăm să verificăm dacă condițiile de acordare a ajutoarelor au fost cu adevărat respectate. Și dacă ne uităm la condițiile de acordare a ajutoarelor, ne dăm seama că printre ele figurau uh, adăposirea temporară și acordarea de ajutor de urgență pentru a face față nevoilor imediate ale populației respective. Aceste adăposturi temporare și Uh, nevoile imediate erau criteriile cele mai importante uh, la articolul 3, aliniatul 2b din Fondul de uh, Solidaritate se menționează aceste condiții, deci furnizarea de locuințe temporare și finanțarea serviciilor de ajutoare de urgență pentru a face față nevoilor imediate ale populației afectate. O altă preocupare am dorit să ne asigurăm că reconstrucția a fost uh, corectă finanțată pentru a ne asigura că prețurile nu au uh, crescut și că o parte din uh, fondurile astfel acordate ajung la cine trebuie. Iată, astăzi avem ocazia să putem discuta acest, acest subiect în urma raportului special al Curții de Conturi. Și Comisia a întocmit un raport care însă este secret, Am putut uh, doar să îl citesc, nu am putut să iau uh, notițe, nu, po, nu, se, nu, nu putem uh, cita acest raport, deci nu putem să-l folosim pentru prezentările noastre, în dezbaterile noastre, dar totuși avem raportul Curții de Conturi, care aș dori să-i mulțumesc cu această ocazie, pentru că raportul evidențiază anumite aspecte sensibile. Chiar dacă raportul Curții de Conturi nu uh, preia toate aspectele importante pentru noi, se stabilesc totuși două uh, aspecte. În primul rând, o mare parte din ajutor a fost folosită pentru a construi mai puține locuințe permanente și nu uh, pentru a construi mai multe locuințe, mai multe adăposturi temporare. Și în al doilea rând, în raportul Curții de Conturi se spune că prețul caselor astfel construite e superior uh, uh, prețului practicat pe piață. E vorba de uh, un preț cu 158% mai ridicat decât prețul practicat pe piață. Și din Curtea de Conturi se desprinde un rezumat care ocupă câteva rânduri și pe care aș dori să îl citesc. Pentru că aș dori să citesc această afirmație pentru că uh, Uh, în presa italiană s-au vehiculat niște zvonuri conform cărora ar fi vorba de calculele mele sau că eu aș fi uh, declarat faptul că aceste fonduri nu au fost corect uh, cheltuite. Eu nu fac decât să citesc raportul Curții de Conturi. Deci dacă presa italiană dorește să atace pe cineva, atunci ar trebui să vizeze mai, de, mai degrabă Curtea de Conturi. Deci, Conform acestui raport, aproximativ 30%, 144 de milioane de euro respectiv, din contribuția Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, au fost uh, consacrate um, au fost consacrate, contra, uh, consacrate obiectivelor eligibile pentru Fondul de Solidaritate. Ori proiectul CASA nu îndeplinește criteriile specifice uh, prevăzute în uh, regulamentul cu privire la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, chiar dacă, într-adevăr, acest program reflecta nevoile uh, de la fața locului. Deci, s-a preferat construcția de locuințe permanente și nu uh, adăposturi temporare. Acest proiect CASA a costat 360 de milioane de euro, aproximativ 70% din fondul total și astfel 50.000 de persoane au putut să fie adăpostite. Însă, acest proiect nu a reprezentat o uh, reacție uh, suficientă față de nevoile populației, pentru că uh, locuințele uh, finanțate din proiectul Casa erau mult prea costisitoare față de prețul pieței. Deci nu am avut o reacție suficientă și adecvată uh, la uh, nevoile populației. Și am uh, încheiat citatul din raportul Curții de Conturi. Nu cred că cineva poate să, spune, să spună lucrurilor uh, pe nume mai bine. Uh, cred că comisia noastră ar trebui să susțină concluziile Curții de Conturi. Așa cum am spus, nu e vorba despre concluziile mele, nu e vorba de concluziile pe care eu le-am redactat, e vorba de concluziile Curții de Conturi. Și ai, ai, acum ajungem la a doua întrebare. Respectiv, să ne întrebăm, da, dacă victimele au primit suficiente fonduri uh, din fondul de solidaritate sau dacă s-a întrunit criteriul value for money, uh, valoare pentru banii cheltuiți. Răspunsul este negativ. Pentru sumele respective, respective au fost construite adăposturi pentru, foarte, uh, pentru prea puține persoane uh, ale căror case fusese distruse. Locuințele astfel construite erau prea costisi, au fost prea costisitoare și un mare număr din adăposturile construite au avut probleme de construcție datorită lipsei de competențe sau datorită unor intenții pur și simplu răvoitoare. De la uh, cu cutremurul respectiv am fost de mai multe ori la Vila, am fost chiar uh, în weekendul trecut Acolo, în regiunea Abruții, am fost la Cansatesa, se menționează această localitate și în raport. Nu se știe dacă uh, adăposturile de acolo au fost finanțate din banii Uniunii Europene sau nu. Poate că Comisia Europeană ne poate confirma faptul că aceste, acest cartier a fost construit, uh, de la Casatesa a fost uh, construit din bani europeni. E vorba de un cartier pentru mai multe sute de persoane, dar uh, aceste adăposturi sunt goale. Uh, ele au fost evacuate de către autorități pentru că acest cartier, acest centru care are uh, trei ani, a fost declarat insalubru, pur și simplu. Persoana care s-a ocupat de șantier a fost arestată și probabil că va fi uh, dată în judecată pentru uh, abuz, pentru deturnare de fonduri publice. Și, din păcate, raportul Curții de Conturi conține numeroase astfel de exemple și mă surprinde faptul că Comisia nu a fost în măsură să uh, înțeleagă, să anticipeze tot ce se întâmple acolo. Dar nu contează, concluziile sunt aceleași. Contribuabilul european a fost uh, înșelat, contribuabilul european a finanțat un proiect uh, care nu a fost uh, dus la bun sfârșit. Și ce mi se pare mie și mai grav e că victimele acestui uh, cutremur de la Acvila au fost și ele trase pe sfoară pentru că ele nu au primit cele promisese și ce susține Uniunea Europeană. Și cred că avem suficiente motive întemeiate ca să avem o poziție extrem de critică. Știu că unii colegi ar fi dorit că eu să fiu și mai aspru, Uh, în criticile pe care le aduc uh, Comisiei, uh, solicitând rambursarea acestor fonduri din banii statului italian, dar mi-am redactat raportul astfel încât să mă asigur că primesc un sprijin cât mai fast pe problemele esențiale. Însă, bineînțeles că sunt deschis oricăror propuneri, chiar dacă uh, Uh, s-ar putea ca textul meu să, fie, să poată fi corectat și rog pe colegi să o facă, dar uh, cred că pe baza documentului Curții de Conturi, uh, concluzia este clară. Aș dori încă o dată să mulțumesc Curții de Conturi pentru raportul său special, care a fost foarte util în redactarea acestui raport și aștept în răbdare dezbaterea. Mulțumesc, domnule Sondergaard, pentru prezentarea documentului de lucru. Uh, aș dori să îi salut pe reprezentanții Curții de Conturi care au uh, redactat acest uh, raport special și aș dori să mulțumesc și reprezentantului Comisiei Domnul Popenț, bun venit, este director de la Comisia Regii, de la Direcția Generală Regii. Știu că mai mulți colegi s-au înscris la cuvânt trei uh, până acum. Domnul Evelini, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că uh, aici vedem un atac împotriva Italiei, fără discriminare. Colegul Sondegard a organizat o conferință de, pies, de presă înainte de a-și prezenta raportul aici. Și eu cred că trebuie să se analizeze documentele pe care le-am primit atât din partea Curții de Conturi cât și din partea Comisiei din partea Comisiei care a răspuns la conferința de presă a domnului Sondegard următor, în următorul fel. Uh, raportul Sondegard este confuz, nestructurat. Sunt tot felul de informații în legătură cu reconstrucția uh, orașului L'Aquila și în legătură cu folosirea fondurilor de solidaritate. Uh, respingem orice idee legată de corupție și lipsa de supraveghere din partea Comisiei. Domnul Sondegard, pe de altă parte, nu s-a întâlnit niciodată, din câte mi s-a spus mie, sau din câte știu, cu niciuna dintre instituțiile italien, italiene care au acționat în zonă. Și nici nu a participat la audiere publică organizată pe 26 iunie din acest an, unde au fost prezenți domnul Italer, care este prezent azi aici, domnul Popens de la DG Regio, președintele regiunii Abruzzo și primarul uh, orașului Aquila, președintele provinciei, directorul general al protecției civile, reprezentantul Ministerului Intern, uh, Afacerilor Interne, uh, directorul general al pompierilor, atunci ar fi putut să-și exprime uh, nelămuririle, să-și clarifice imaginea, dar s-a bazat pe baza unor informații pe care acum le vom analiza și a organizat o conferință de presă. Și până când nu se va dovedi contralul, nu avem elementele necesare, nu putem considera decât uh, denigrantă la adresa Italiei. anumite aspecte fundamentale acum din raport. Dânsul afirmează că mafia s-a implicat în reconstrucție. Și afirmă acest lucru pentru că a luat uh, o frază de a, a doamnei Iulca Capasul de la Direcția uh, Națională Antimafia. Dar domnul Sondegard uită, poate voit, că această declarație a fost făcută în lunile imediate după um, cu tremur, uh, atunci în urgență. Pentru ca mafia apoi să nu se, să nu, uh, se infiltreze în uh, uh licitațiile publice. Eu, pe 16 mai în acest an, am fost în primul rând la procuratura de la Aquila și procurorul uh, cu martori prezenți mi-a răspuns textual la întrebarea mea că dincolo de cazuri izolate nu există un sistem de tip mafiot. Și prefectul Aleci spune același lucru, care m-am uh, întâlnit după aceea spune că s-au urmărit procedurile în toate certificatele uh, emise. Și domnul Popper s-a spus același lucru la audiere, la audierea de pe 26 iunie, când a spus că nu s-au descoperit fraude care sunt, de fapt, de, de competența Olafului, care nu a deschis proceduri, și nimic nu dovedește că s-ar fi infiltrat în reconstrucție un sistem de tip mafios. Um, sistemul Sondegard vorbește despre case care nu sunt temporarii, ci permanente și depășește o declarație a um, primarului din Lacuila, care a spus uh, în iunie că reconstrucția va dura între 8 și 12 ani. Și în raportul Sondegard, fraza aceasta cu 8-12 ani uh, se transformă în 25 de ani. Deci se dublează practic această perioadă. Și primarul n-a vorbit niciodată despre o astfel de perioadă. Și afirmă că toate casele au fost construite în mod non-conform cu, um, și sunt de proastă calitate. și fără dovezi dă exemplu de anumite cazuri. Dar haideți să vorbim despre aceste cazuri. 94, sunt 94 de persoane în Cantamesa, 45 uh, în alt sat și 15 în altă parte, 154 de persoane din 48.800 de persoane care și-au pierdut casele. Apoi afirmează că toate sistemele, afirmă că toate sistemele seismice nu corespund normelor. Comisia, în raportul său, afirmează că doi, doar 2,5% din sistemele seismice uh, nu sunt uh, suficient adaptate. Nici nu spune că nu sunt uh, uh, nu respectă normele, spun doar că nu sunt suficient adaptate. Bineînțeles, și ele trebuie să fie perfecte, dar a spune că toate sistemele seismice uh, nu respectă normele, cred că este o, o exagerare enormă. Apoi, afirmă că autoritățile italiene nu au făcut uh, n-au prevăzut proiecte de reconstrucție pentru uh, MUS, pentru școlile provizorii. Uh, dar autoritățile italiene au pregătit foarte multe proiecte de acest tip. Apoi spune că contribuția Uniunii Europene este prea mare, excesiv de mare. Dar domnul colegul Sondergaard a citit raportul și știe că au fost certificate cheltuieli în valoare de 918 milioane uh, de euro, deci din care 350 de milioane din partea Uniunii Europene. Deci, uh, nu s-au cheltuit mai mulți bani decât prevăd regulile comunicare. Apoi, spune că s-au construit mai multe case, prea multe case. Dar colegul nu uh, ține cont de condițiile geografice, climatice. Poate nu cunoaște orașul Aquila, care este uh, Uh, un uh, oraș artistic. Uh, orașul Aquila trebuie nu doar reconstruit, ci și restaurat, pentru că sunt monumente importante. Um, Comisia însă a certificat aceste proiecte de restaurare. Apoi spune că pentru pilonii de oțel s-au, a cheltuit prea mult, că s-ar fi putut folosi piloni de ciment. Uh, dar nu a citit că unde era nevoie de uh, piloni de ciment, s-au folosit piloni de ciment. Și unde, din motive de calendar sau de tehnică, a fost nevoie de piloni de alte tipuri, adică de oțel, au fost folosiți cei de oțel. Ce mă deranjează la colegul Sondergaard este că până astăzi nu a adus nimic nou. Nu a adus uh, documente, noi citim doar raportul Curții de Conturi eh, și al Comisiei, care nu spun ceea ce spune colegul Sondergaard. Dacă cineva citește aceste documente, nu putem spune că 2,5% înseamnă 100%. Deci nu putem spune că totul sau nimic nu a fost făcut cum trebuie. Eu, când am fost numit raportor eh, din umbră din partea PP-ului, uh, m-am dus pe 16 mai mai întâi uh, acolo, la procuratură, la Curtea de Conturi, la Departamentul Protecției Civile, la pompieri, uh, la primărie, la uh, provincie, la regiune. Și apoi, în audiere, am dorit ca toată lumea să discute și atunci dacă eu aș fi strigat scandal, aș fi avut o uh, misiune, uh, aș fi avut o, o mă, um, uh, acoperire în mass media enormă, dar nu am făcut-o. Noi astăzi citim acest, acest raport care spune cu totul altceva. Și deci, înainte de a se spune cu totul altceva, aduceți-ne documentele. Arătați-ne că așa este. Dacă nu, nu puteți spune că 154 de cetățeni, 154, care au trebuit să se mute pentru că, într-adevăr, locuința lor uh, nu a fost conformă, înseamnă că 48.800 de persoane care și-au pierdut casele uh, nu sunt uh, cazați cum trebuie. Mulțumesc, domnule președinte, sper că vom putea discuta cu colegul Sondegard, pentru că dacă dânsul are alte informații decât le am eu, vom uh, face împreună ce este nevoie pentru uh, a demonstra că situația nu este așa. Dar dacă singure documente pe care le avem la dispoziție sunt acestea pe care le avem și noi, uh, cred că ele nu pot fi interpretate, interpretate așa. Pentru că nu trebuie să acuzăm Italia pentru această muncă de reconstrucție, pentru că nu facem nimic bine nici Italiei, nici Europei în general. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Äh, nächste Wortmeldung ist der Herr Geier. Und Mulțumesc, urmează domnul Geier. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc lui Søren Søndergaard pentru acest raport de care comisia noastră s-a ocupat timp de uh, mult, uh, multe săptămâni și la modul foarte intens. Am fost acolo și, într-adevăr, uh, pare că s-au făcut puține. Mă preocupă faptul că uh, dezbaterea este acum uh, transpusă la modul foarte sentimental, în mod inutil. Nu cred că dorește cineva de aici să dăuneze Italiei sau imaginii Italiei. Și, practic, aș dori să vă recomand să încercați să fiți mai puțin emotivi în declarațiile pe care le faceți. Avem aici un document de lucru. Este vorba de uh, anumite nereguli care au apărut în descărcarea de gestiune, însă decizia noastră va fi exprimată la vot. Acest document are rolul de a ajuta poziția noastră să uh, ia o poziție și să verifice ce s-a întâmplat cu fondurile europene într-unul din statele membre. Oricum, eu doresc să vă amintesc că uh, la comisia noastră am fost nevoiți de mai multe ori să ne ocupăm de astfel de cazuri și rezultatele au fost de tip naming and shaming, însă aici nu este vorba de a arăta cu degetul pe nimeni. Mie mi se pare nepotrivit să reacționăm așa. Colegul Rivelini spune că acest raport este concentrat în mod exagerat pe un singur punct, dar, de fapt, la asta se referă raportul, într-adevăr. Este un uh, raport despre niște întrebări la care nu s-a primit niciun răspuns până acum, la care nici Olaf nu a primit până acum niciun răspuns. Colegul Rivelini spune că Olaf nu a uh, constatat nicio fraudă, dar asta nu... Dar Olaf nici nu a încheiat cazul. Dacă Olaf ar fi încheiat acest dosar, atunci colegul Sondergaard nu ar mai fi făcut raportul. Uh, deci, uh, nu putem spune că Olaf nu are probe, nu a încheiat încă această anchetă. Și în acest sens, uh, ba nu, re, uh, vreau să reformulez. Practic, există unele state membre în legătură cu care trebuie să analizăm activitățile autoritățile, autorităților și trebuie să le evaluăm pozitiv sau negativ. Eu vreau să vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut pentru uh, comisia noastră și pentru grupul dumneavo dumneavoastră. Ați fost la fața locului și ne-ați permis să primim mesaje din regiune, însă deocamdată să știți că nu suntem mulțumiți cu explicațiile date de autoritățile locale. Și în ceea ce privește metodele mafiote, ce pot eu să spun este că uh, nu, nu dorește nimeni uh, victime când uh, se vorbește despre activități de tip mafiot, se vorbește despre activități uh, ale instituțiilor care sunt controlate de niște firme private și care duc la deturnarea de fonduri. Eu nu spun că asta s-a întâmplat acolo, dar eu spun că tocmai asta trebuie curtea de conturi să verifice. Și asta a spus de altfel și domnul Söndergaard. Practic, pentru cât de mulți bani s-au cheltuit acolo, ce s-a obținut nu este suficient. Exact asta și exact alte lucruri de același gen sunt denumite în ghilimele activități de tip mafiot, nu e vorba despre altceva. Bun. Pe fundal, trebuie să ne întrebăm ce șanse mai are Comisia. Comisia nu mai are niciun fel de altă posibilitate de acțiune decât să contacteze autoritățile locale, ceea ce a și făcut. Și cea de-a doua posibilitate pe care o are Comisia este una în care suntem și noi implicați, și anume să apeleze la OLAF, la Oficiul Comisiei de Luptă Antifraudă. Și trebuie și noi să susținem această inițiativă și să vedem ce rezultate apar. Deci, vreau să spun că eu salut acest raport, cred că concluziile din raport sunt altfel decât ce au spus unii colegi. Nu ne aflăm aici la un tribunal. Domnul uh, Söndergaard trebuie să ne dea niște, a trebuit să ne dea în raportul său niște informații politice. Asta a și făcut, îi mulțumesc și uh, sper ca în urma raportului său să fim mai informați și cu privire la descărcarea de gestiune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ehrenhauser! Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că colegul meu a spus mai mult sau mai puțin ce voiam eu să spun. Înțeleg și eu, cum, spuneam, cum spunea și colegul nostru, e un subiect foarte emoțional orice cutremur e o catastrofă enormă și sigur că înțeleg că domnul Rivelini se exprimă la modul foarte sentimental, pentru că probabil că a fost foarte afectat de acest eveniment. Însă, de asemenea, cred că acest raport al domnului Söndergaard e foarte echilibrat și mi se pare că este foarte bine orientat spre punctele critice. Nu cred că e foarte util ca domnul Rivelini să îl atace aici pe domnul Söndergaard. Eu nu cred că este cazul să trecem aici la astfel de uh, conflicte. Nu dorește nimeni să acuze un stat membru. Noi dorim să aducem la lumină anumite lucruri și dorim transparență. Și exact asta a și încercat să facă domnul Söndergaard. Ce mi s-a părut mie prea succint în discursul dumneavoastră este implicarea curții de conturi. Practic, curtea de conturi a declarat că această clădire a fost cumpărată cu 185% mai scump decât ar fi fost normal. Și asta în uh, cadrul proiectului Case sau Case, care până la urmă nu a dus la construcția de uh, case așa cum ar fi trebuit să fie făcute. Asta cred eu că ar trebui poate menționat mai mult în raport, pentru că este o situație care trebuie bine documentată. Nu cred că Curtea de Conturi încearcă să ne ascundă vreun detaliu și aș avea o întrebare două pentru Curtea de Conturi. În ceea ce privește definiția acestor case, acestor unități de cazare de urgență, aș vrea să ne, ni se explice exact despre ce este vorba. Și apoi, aș vrea să știu dacă s-au oferit aici anumite adăposturi acest, adăposturi temporare, ce s-a întâmplat cu ele după aceea, pentru că ele au fost închiriate și cât este de legitim ca le adăposturi temporare să fie după aceea închiriate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gresle! Și după aceea, domnul Itele de la Curtea de Conturi și după aceea reprezentantul Comisiei, uh, care cred că ar trebui să ne răspundă la câteva întrebări. Doamne Gresle! Mulțumesc! Aș dori și eu să mai adaug câteva întrebări la cele exprimate până acum. Direcția Generală Regio de la Comisio, Comisie a făcut un audit în Arvila în februarie 2012 și în acest raport de audit s-au evidențiat mai multe probleme, mai ales legate de deconturi. Știm cum funcționează fondurile structurale și când, când sunt probleme, se poate să se retragă după aceea fondurile, dar aici nu e vorba despre retragerea lor, ci e vorba despre uh, aceste construcții care nu sunt adecvate cu standardele. Aș vrea să întreb Comisia dacă a încercat să uh, dovedească, să verifice în raportul său de audit uh, problemele legate de aceste construcții și dacă nu ați făcut-o, intenționați să o faceți, pentru că în documentele de lucru nu este foarte clar explicat și cred că și noi suntem de vină. Deci primul reproș exprimat este uh, legat de această construcție făcută prost și cred că la Arvila s-a dezbătut foarte mult după aceea despre toată această istorie. Aș vrea să știu ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat cu anumite firme care au participat la uh, decontarea acestor fonduri. Uh, sunt firme care au avut uneori certificate antimafia. Aș vrea să ne spună cei de la comisie dacă este adevărată această poveste a certificatelor antimafia și dacă uh, au fost folosite cu adevărat și dacă au slujit obiectivului. Apoi, în legătură cu Olaf, aș vrea să știu când putem, când putem aștepta să fie încheiată ancheta Olaf. Deci aș dori oricum să discutăm și cu Olaf pe acest subiect și vă mulțumesc anticipat. Am fost și eu la Agvila și aș vrea să știu cât a dat statul italian uh, acestui oraș. Pentru că la ora respectivă nu am putut afla această informație și m-ar interesa, m-ar interesa foarte mult dacă statul italian și-a ținut promisiunile la vremea respectivă. Pentru că, uh, apoi, în ceea ce privește concluziile, nu sunt mulțumită de ele, pentru că mie mi se pare că această